Nu putem lăsa timpul să uh, ne uh, controleze toate deciziile. Domnule Mann, vă înțeleg nemulțumirea, înțeleg că este greu să nu se poate lua cuvântul în legătură cu aceste probleme, însă, într-adevăr, este, ar fi nevoie de o schimbare a regulilor de procedură. La fel cum am spus în timpul dezbaterii, dacă toți cei care ar fi luat cuvântul și ar fi respectat timpul de vorbire, atunci toată lumea ar fi putut să ia cuvântul la intervenții spontane. Asta este problema. Trecem acum la vot, însă am luat notă de comentariile dumneavoastră. Ultimul, următorul punct este votul pe uh, mai multe propuneri de rezoluție în legătură cu uh, libertatea religioasă în Pakistan. Domnul Pop Postelt vrea să introducă un amendament oral la paragraful 13. Mulțumesc foarte mult. Colegii noștri au negociat foarte bine și avem acum o moțiune de rezoluție foarte bună asupra cărora asupra căreia colegii sunt de acord. Textul însă este destul de uh, vag la un uh, paragraf de aici și anume propunem o nouă form formulare privind campania Națiunilor Unite punând accentul pe uh, concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009. Este o chestiune strict de formulare și nu de fond și vă propun să înaintați spre vot această uh, schimbare de formulare. Există obiecțiuni? Se pare că nu. Așadar vom trece la această modificare. Deci, încă o dată, votăm pe marginea amendamentului oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun acum la vot considerentul B, care se votează în două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Ar trebui, cred, să verificăm electronic. Votăm pe cea de-a doua parte a considerentului B. A votat toată lumea? Am închis votul. Respins. Considerentul 5 roman, vot pe părți, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Moțiunea comună pentru rezoluție o supunem acum la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În continuare, votul privind cea de șasea moțiune de rezoluție, privind șase moțiuni de rezoluție referitoare la situația din Thailanda. Amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Mai bine cred că ar fi cazul să verificăm. Amendamentul 6. Deschidem votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Considerentul A, vot pe două părți, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Moțiunea comună pentru rezoluție în întregimea sa. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul punct. Votul pe marginea A7, moțiuni de rezoluție privind situația din Birmania. Nu există amendamente aici și prin vot nominal deschidem votul pe marginea întregii moțiuni de rezoluție. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Thank you to all the... Mulțumesc tuturor autorilor rezoluțiilor. Procesul verbal va fi înaintat Parlamentului spre aprobare la începutul ședinței viitoare. Dacă nu există obiecții, atunci considerăm adoptate rezoluțiile la această uh, ședință a Parlamentului European.